noastră.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 Doamnelor și domnilor, bine ați venit la ședința noastră. Am să mă exprim în limba mea maternă, în maghiară. V-aș ruga deci să vă puneți căștile. Eh, <clears throat> üdvözlöm Önöket, szeretettel még egyszer a Petíciós Bizottság. Mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți în această după-amiază la lucrările ședinței, la lucrările comisiei noastre, Comisia PETI. Doresc să mulțumesc de asemenea și petiționarilor care sunt prezenți sau uh, reprezentanților acestora, precum și reprezentanților comisiei și celor care se află în vizită. Mai întâi aș dori să îmi cer scuze încă de la bun început pentru faptul că e pentru prima dată când îmi revine onoarea de a fi președinte în această ședință a comisiei noastre și poate că pe alocuri nu voi fi chiar atât de sigură în ceea ce privește procedurile administrative. De aceea sper că președintele secretariatului mă va ajuta. Ședința din această după-amiază va începe cu un document de lucru foarte important. Vom discuta acest document de lucru pregătit de către doamna Wallace. Cred că sunteți cu toții la curent de faptul că acest document este unul important și aș ruga să o rog pe doamna Wallace, raportor pe marginea acestui document de lucru, să ne facă câteva comentarii. Doamna Wallace. Mulțumesc, doamna președinte, și felicitări pentru această prima ședință în care sunteți președinte. Voi încerca să-mi împart de, uh, declarația, comentariile în trei părți. Mai întâi, despre modul în care instituția noastră se ocupă de programul de la Stockholm și, înainte de toate, Aș dori să spun că Parlamentul a, și-a exprimat deja părerile cu privire la pro, ce, programul de la Stockholm. E un program atât pentru președinția suedeză cât și pentru uh, comisie și știm că există trei comisii care pregătesc o rezoluție pe marginea acestui uh, subiect. Afeceri constituționale, libertăți civile, și afaceri constituționale. Acestea sunt cele trei comisii. Noi trebuie să ne asigurăm de faptul că opinia noastră va fi integrată în această rezoluție. Am să vă spun câteva cuvinte mai târziu despre calendar. Deocamdată noi am reușit să redactăm un document de lucru, document pe lucru pe care colegii l-au în fața ochilor și pentru a prezenta contextul, aș spune că programul de la Stockholm este un program care, pentru o durată de 5 ani în uh, domeniul libertății, securității și justiției. Cel dinainte se numea programul de la Haga și predecesorul acesta era programul de la Tampere. Ceea ce este important de știut pe marginea acestui document de lucru, precum și ambițiilor uh, pe care acesta le exprimă în numele Uniunii Europene în acest domeniu, este că dacă ne uităm la anii 1999, uh, la momentul respectiv s-a exprimat dorința clară de a acționa în aceste domenii pentru a-i ajuta pe cetățeni în viața lor de zi cu zi și s-a simțit nevoia că, e nevo- că avem nevoie de schimbări. Cu acestea, cu atât mai mult cu cât au intervenit ulterior și uh, evenimentele din 11 septembrie. Și știm acum, când avem uh, această șansă de a reechilibra abordarea noastră și, să, și avem șansa de a ne concentra din ce în ce mai mult pe preocupările cetățenilor din viața de zi cu zi și pe drepturile acestora, uh, atunci eu sunt de părere că dacă ne uităm la documentul prezentat de președinția suedeză și la documentul prezentat de comisie, aceste ambiții și aspirații în domeniul justiției și libertăților se concentrează pe drepturile cetățenilor, precum și pe capacitatea acestora de a-și apăra propriile drepturi în fața tribunalelor. Vedeți, orientarea principală este acordată cetățenilor. Aceștia se află în miezul preocupărilor. Și am putea spune că da, am făcut deja acest lucru și în trecut, însă de această dată sunt mult mai optimistă și am senzația că vom înregistra cu adevărat progrese. Bineînțeles, drepturile cetățenilor și capacitatea acestora de a-și apăra propriile drepturi reprezintă munca, aș spune, de zi cu zi a comisiei noastre și ceea ce am dorit eu să fac prin acest uh, aviz este să examinez modul în care comisia noastră a lucrat până în prezent, încercând să văd unde anume am primit, în ce domenii am primit foarte multe petiții care să oglindească ambițiile preluate în programul de la Stockholm. Deci să vedem cum anume putem să avansăm în aceste domenii. Și în documentul de lucru puteți vedea uh, că subliniem anumite domenii. Libertatea de circulație, spre exemplu. Am avut foarte multe petiții în acest domeniu în comisia noastră. Apoi, protecția minorilor. De asemenea, am avut foarte multe petiții. Participarea cetățenilor la viața democratică a Uniunii Europene. De asemenea, am avut petiții și aș sublinia faptul că avem o speranță și anume că tratatul de la Lisabona va fi adoptat, e un tratat la care ținem foarte mult și vom instaura uh, acele petiții lansate la inițiativa cetățenilor europeni. De asemenea, acest lucru trebuie menționat. Apoi, recunoașterea reciprocă. Um, politica vizelor. Există un anumit număr de subiecte în care comisia noastră are o adevărată experiență și putem afirma că acestea sunt cu adevărat problemele cetățenilor. Programul de la Stockholm, pentru a putea fi unul eficient, trebuie să țină cont de experiența noastră și să încerce să rezolve aceste chestiuni specifice. Bineînțeles, vom, am putea spune că din foarte multe aceste uh, chestiuni nu e nevoie de o nouă legislație, ci mai degrabă e nevoie de o mai bună implementare a legislației deja în vigoare. Și în concluziile uh, și recomandările acest, din acest document exprimăm în mod clar faptul că implementarea reprezintă o parte și o soluție a problemei. dacă într-adevăr ne dorim să oferim cetățenilor acel spațiu de libertate, securitate și justiție pe care ei îl, și-l doresc. Iată acum, deci, orientările documentului. Așa cum am spus de la bun început, ne-am aflat oarecum sub presiune, pentru că am vrut să fim siguri că um, avizul comisiei noastre va fi luat în considerare. Deci am spus că există trei comisii principale care vor avea un raport pentru data de 8 octombrie data este de 22 octombrie pentru înaintarea amendamentelor. Știu că există o procedură și de altfel secretariatul ne va putea consilia pe acest uh, subiect, uh, o procedură în care putem înainta vizul nostru înscris în așa fel încât acesta să fie incorporat în rezoluția principală. Comisia noastră are o experiență practică deosebit de importantă care ar putea servi la implementarea și realizarea acestui program de la Stockholm și asta am încercat să transmit în documentul de lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Köszönjük szépen az észrevételeket arról a munkáról. Mulțumesc pentru aceste observații despre munca în curs de desfășurare și suntem cu toții conștienți de importanța ei. Acest document abordează o contradicție și este una pe care o remarcăm și în, în întreg secolul 21, contradicția dintre uh, lupta împotriva terorismului și dorința de a proteja libertățile individuale. Pentru Comisia Libe acest document este unul prioritar și am vrut și noi să fim asociați. Și acest program oricum există de mai mult timp. Acum vreau să rog pe reprezentantul Comisiei dacă dorește să ia cuvântul pe această temă. Madame Iaguzo. Doamna Iaguzo. Nézést, hogy nem láttam. Öné a szó, Madame Iaguzo. Merci beaucoup. Aveți cuvântul. Doamna președintă, la rândul meu vreau să vă felicit pentru faptul că dețineți președinția pentru prima oară la această comisie. Vreau să mulțumesc călduros doamnei Oales pentru raportul pe care l-a întocmit este unul cât se poate de precis și concret, căci ilustrează dorința acestei comisii uh, în contextul programului de la Stockholm. Aș vrea să revin asupra câtorva elemente menționate de dumneiei. Mai întâi ce privește calendarul de adoptare. Președinția suedeză este acum într-o fază de consultări pentru a permite redactarea concluziilor Consiliului European, care urmează să fie adoptate, dacă totul se desfășoară conform planului, pe 10 decembrie 2009. Apoi va exista un plan de acțiune care va cuprinde o serie întreagă de acțiuni uh, cuprinse în programul de la Stockholm și la sfârșitul iernii, președinția va face o propunere concretă pentru un asemenea plan de acțiune care vor fi adoptate de președinția spaniolă la Consiliul European din iunie 2010. Deci vedeți că este un proces de lungă durată, există niște obiective politice fixate de Consiliul European odată cu lansarea programului și apoi va exista un plan de acțiune pentru a-l concretiza, un plan de acțiune uh, pe care vor trebui să respecte instituțiile europene și statele membre. După ce am lecturat raportul doamnei Wallis, am fost foarte mulțumiți pentru că acesta pune în lumină ceea ce ar trebui îmbunătățit prin intermediul programului de la Stockholm. Vicepreședintele Barrow a spus în mai multe rânduri că a venit momentul ca oamenii politici să placeze cetățeanul în centrul uh, reflectărilor noastre, pentru că spațiul de libertate, justiție, este unul care îl interesează mai întâi de toate și trebuie ca cetățeanul să fie confruntat cu tot o întreagă serie de chestiuni care țin de spațiul uh, JAI. S-au văzut mai multe tendințe care s-au afirmat odată cu lansarea acestui program și raportul doamnei Wallis merge în acest sens. Mai întâi, să acordăm o mai mare importanță la elaborarea politicilor noastre. În ultimii 10 ani uh, s-a depus o muncă legislativă de mare anvergură, achiul uh, este și el unul de mare amploare, va trebui să punem accentul pe anumite domenii. Apoi, trebuie să urmărim îndeaproape punerea în aplicare a acestor instrumente și Comisia a încercat să facă acest lucru um, urmărind până în aplicare a directivei 2004 per 38 în ce privește libera circulație și apoi în ce privește liniile directoare pentru punerea în aplicare a directivei de mai sus. Iar jumătatea procedurilor de uh, nerespectare a dreptului comunitar sunt proceduri legate de aplicarea acestei directive. Deci există o, o mare muncă de uh, de punere în aplicare care trebuie desfășurată, dar mai sunt și alte directive pe care trebuie să le avem în vedere, ca de exemplu recunoașterea reciprocă a actelor de stare civilă, pentru că și aici e nevoie de progrese în următorii ani. Este un domeniu destul de dificil. Statele membre au fie că, fiecare rezervele lor, dar atunci dar ar trebui să fie normal că atunci când un act de stare civilă dintr-un stat membru uh, trebuie folosit într-un altul, acesta să fie imediat recunoscut. Alte observații din ce în ce mai des, uh, politicile din domeniul uh, uh, JAI ar trebui să fie um, armonizate cu politicile din alte domenii. Acest lucru este foarte important, mai ales pentru protecția minorilor. Comisia insistă mult asupra acestui subiect pentru că trebuie să avem un nou program de acțiune pentru protejarea minorilor. Și aici atingem și alte subiecte care nu sunt uh, direct legate de uh, spațiul de uh, libertate și justiție, dar care sunt uh, uh indispensabile. Observați acum de ordin general. A fost redactată o comunicare a Comisiei numită Lisbon Neutral, respectiv o comunicare care conținea mai multe obiective ce ar putea fi atinse cu ușurință odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și în funcție de asta am putea să facem mai multe acțiuni politice și Comisia speră că o să se poată meargă în această direcție. Deci, mulțumim Parlamentului pentru acest raport și știu că președinția suedeză vrea să uh, conlucrez îndeaproape cu dumneavoastră pentru elaborarea programului de la Stockholm și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție din partea Comisiei și întreb acum dacă coordonatoarea dorește să intervine la rândul ei. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și doamnei Wallis pentru acest uh, raport. Uh, noi nu dispunem deocamdată de documentele traduse în limbile noastre materne, este destul de dificil să uh, parcurgem unii dintre noi, dar este un document esențial pentru toți concetățenii noștri și toate subiectele care sunt tratate aici au făcut adesea și obiectul unor petiții primite de către comisia noastră. Aș dori să mă refer la un element care este foarte sensibil. Este vorba despre uh, recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex. Asta va ține în continuare de competența statelor membre. Este o chestiune foarte dificilă. Din câte știu și la uh, adunarea uh, generală s-a discutat despre asta, pentru că în spatele uh, căsătorilor între homosexuali, există și probleme legate de uh, copii. În Franța uh, s-a uh, decis să se progreseze în această direcție. Asta este ceea ce doream să spun și cu siguranță vom avea ocazia să mai vorbim după aceea despre acest domeniu. Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție. vorbit despre drepturile de pace și drepturi care țin de securitate, care uh, fac parte din preocuparea noastră. Întreb dacă domnul David dorește să intervină, pentru că membrii acestei comisii pot să formuleze întrebări, pot să aibă contribuții. Cred că acesta este stadiul în care, momentul în care puteți interveni. Mulțumesc! Hmm? Okay. So, Egyelőre nincs hozzászólás, akkor visszaadnám a... Constat că nimeni nu dorește să intervină în cazul acesta. Dau cuvântul din nou raportoarei doamnei Wallis. Se pare că Comisia susține abordarea noastră. Mulțumesc pentru comentariile făcute aici din partea Comisiei. Dacă acesta este sentimentul general, Cred că putem să ne bazăm pe acest document de lucru. Îmi pare foarte rău că nu dispunem deocamdată de traduceri, dar uh, am fost obligați să respectăm uh, termenele care au fost stabilite și poate că secretariatul poate să ne spună care sunt etapele următoare în legătură cu evoluția acestui document. Secretariatul este în legătură cu cele trei principale comisii care sunt uh, responsabile, LIBE, Juri și AFCO și uh, Noi vom avea partea noastră de pregătire a rezoluției, dar în clipa de față uh, nu cred că mai putem să facem propuneri de amendamente până nu vom uh, avea proiectul de rezoluție. În momentul în care el uh, va exista, vom distribui tuturor membrilor comisiei noastre și trebuie să avem în vedere că vom avea și o reuniune extraordinară a Comisiei noastre la Strasburg pe 19 octombrie. Ne vom întâlni acolo din alte motive, dar s-ar putea ca acolo să revenim asupra acestui document dacă va fi posibil. Ce în măsura în care proiectul de uh, rezoluție va exista și contribuțiile celorlalte uh, comisii vor fi făcute, vom distribui documentul. Raportul pentru aviz va consulta diversele grupuri pentru a afla uh, care sunt uh, punctele de vedere. Sper că nu vor fi foarte multe amendamente, care însă cu siguranță vor exista și vor reflecta punctele de vedere ale diverselor grupuri politice. Ele vor fi uh, puse în circulație prin coordonatori, pentru că altfel, având în vedere reuniunile din 3 și 4 noiembrie ale comisiei noastre, cred că va fi prea târziu să mai revenim asupra acestui document. Cred că formula pragmatică pe care am propus-o este cea uh, formulată anterior. Cu acordul doamnei Wallis, noi am uh, înaintat deja acest document de lucru celorlalte comisii și având în vedere traducerile. În momentul în care ele vor fi disponibile, prin e-mail le vom trimite tuturor membrilor plini și supleanți ai comisiei noastre, astfel încât să poată să studieze documentul și în limbile materne. Mulțumesc foarte mult! În acest caz, eu îi mulțumesc doamnei Wallis pentru și celor care au contribuit la dezbatere pentru observațiile făcute și încheiem aici discuția pe marginea acestui document și Sper că toată lumea va avea suficient timp la dispoziție pentru a, a cunoaște conținutul acestui document și după aceea um, vom afla și care sunt punctele de vedere ale celorlalte comisii și ale grupurilor politice și vom ține seama, evident, și de eh, propunerile și recomandările care se vor face de către ceilalți. Iar acum v-aș invita să ne întoarcem la petiții, la petițiile care sunt prevăzute pentru această după-amiază, înainte eh, de toate cele care se referă din nou la mediul înconjurător. Va trebui să discutăm petiția numărul 650 pe 2008, domnului Billy Leonard din Irlanda. Dacă domnul uh, este prezent, vă rog, vă spunem bun venit și aș vrea să vă dau cuvântul pentru și aveți la dispoziție 5 minute pentru a vă prezenta petiția. Mr. Leonard. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș dori să vă urez mult succes în faptul că asigurați acum președinția acestei comisii. And it's generally about... Este o comunitate mică și e vorba despre um, managementul unei gropi de gunoi dintr-o zonă, cum spuneam, foarte mică. Am dat toate argumentele în ce privește respectarea directivelor uh, europene și deja uh, pe 1 octombrie um, voi putea să dau mai multe detalii și deja am primit de la domnul Lo reacție din partea secretariatului. Vreau să subliniez imediat că nu e vorba despre o comunitate care se plânge din cauza ce se întâmplă undeva în spatele curților. Comunitatea noastră suferă de foarte mulți ani uh, de pe urma um, acestei, uh, acestor studii de depozitare a deșeurilor. Pentru că autoritățile nu vor să ia, uh, nu vor să-și asume nicio răspundere și noi nu suntem nici în acest demers în care le spunem că n-au decât să meargă în altă parte. Noi vrem ca ei să ocupe așa cum trebuie de această chestiune. Aici au avut loc multe exemple de proastă gestiune. A avut loc și o anchetă din partea ombudsmanului și până la urmă acest sit chiar a închis timp de o perioadă. Fostul proprietar uh, uh, a renunțat, iar acum uh, fostul manager al sitului a devenit proprietar. Când în 2006 s-a hotărât redeschiderea sitului, Departamentul local uh, care se ocupă de probleme de mediu a spus că nu e nevoie de o nouă reevaluare și de o nouă uh, recompletare a formularelor pentru a obține o autorizație de funcționare. Având în vedere că nu a existat această cerință, atunci uh, s-a ajuns și la concluzia că nu e nevoie de un studiu de impact asupra mediului. Deci aveți acest loc unde există o capacitate de uh, 200.000 de, de depozitare de 200.000 de tone pe an și nu s-a făcut niciun fel de studiu de impact asupra uh, mediului și odată cu redeschiderea anului 2006 s-a permis funcționarea unui uh, sit de depozitare uh, pe baza unor standarde vechi de 30 de ani. Și așa cum am subliniat în documentul meu, au fost încălcate astfel mai multe uh, directive. recent, proprietarul a făcut o cerere pentru a putea depozita noi tipuri și noi cantități de deșeuri. Și atâta timp cât nu au existat plângeri din partea uh, uh loc, localnicilor, nu uh, um, s-a, gândit nimeni că ar trebui să facă, că, că proprietarii ar trebui să facă o nouă cerere de uh, Uh, autorizație de funcționare și un studiu de impact. În ce privește celelalte trei depozite pentru deșeuri, unul va accepta um, 500 de milioane de tone pe an și celălalt uh, mai multe 16.000 de tone de deșeuri pe an. Însă, unul din aceste depozite este o, un fel de super groapă de gunoi și nu știu ce se va întâmpla când ea va funcționa cu adevărat. Aceste depozite de deșeuri periculoase se găsesc într-o zonă deosebit de frumoasă, cu multe specii de faună și floră, unde există mai multe specii de fluturi, de uli, de vulturi. Și din și din cauza acestor precedente de proastă gestiune a depozitelor de deșeuri și din cauza lipsei studiilor de impact, noi nu putem decât să ne întoarcem către dumneavoastră și de aceea am făcut această petiție ca să ne asigurăm că directivele în vigoare vor fi aplicate. Am scris către departamentul nostru de protecție a, a mediului, întrebându-i cum au de gând să aplice aceste directive în uh, zona uh, noastră. Și în răspunsul care mi s-a dat și pe care îl pot oferi în copie membrilor comisiei, nu se face mențiune nici măcar o singură dată uh, la directivele europene aplicabile în domeniu. Deci vă dați seama că de fapt lor nici nu le pasă de asta. Nouă nu se pare că ar fi prea devreme să reacționăm, pentru că, având în vedere faptul că acum cererile uh, de uh, extindere a uh, depozitelor sunt în curs de derulare, noi trebuie neapărat să reacționăm, pentru că înainte ca autorizațiile să fie eliberate, să se ceară autorităților să facă aceste studii de impact. Și pot să vă spun că persoanele din regiunea mea vor fi recunoscătoare dacă se vor continua anchetele la fața locului. Mulțumesc, spune președinta, vă mulțumim pentru a, a această prezentare cât se poate de logică. Așa suntem cu toții curioși acum să ascultăm opinia Comisiei Europene și de aceea rog pe domnul Ambatis dacă este prezent să uh, ne facă prezentarea dumnealui. Mulțumesc, doamna președinte. Numele meu este Diaz. Uh, aș dori să precizez aici că e vorba de două uh, legislații care pot fi implicate în această dosar. În ceea ce privește directiva pot să vă spun că colegul meu uh, va uh, lua cuvântul ulterior și se va referi mai pendelete la acest aspect de protecție al mediului. În anexa 1 din directiva 91-31 stabilește cerințele generale pentru orice tipuri de uh, situri de acest gen și autoritățile naționale competente sunt cele care elaborează um, autorizația necesară pentru astfel de situri. În directivă nu există nicio uh, prevedere specifică în ceea ce privește distanța la care trebuie să se afle unele de altele astfel de gropi de uh, deșeuri. Există de asemenea și um, articolul 7 care se referă la criteriile ce trebuie îndeplinite pentru a putea obține o autorizație și e nevoie de o evaluare de impact. Acest lucru trebuie să facă parte din anexe și acest lucru este prevăzut în directivă. Directiva se referă de asemenea și la impactul pe care un astfel de proiect îl poate avea asupra uh, uh, populației din, această, din acea regiune. În funcție de informațiile pe care le-am primit până în prezent, noi înțelegem foarte bine că este prea devreme să putem, ne putem pronunța asupra unei oarecare încălcări ai, ale acestei directive. Dar, cu acestea fiind spuse, uh, dacă petiționarul poate să ne furnizeze informații suplimentare care să ne demonstreze o proastă gestiune în modul de uh, uh, funcționare al acestui sit, atunci noi suntem dispuși să examinăm îndeaproape modul în care acest sit este gestionat, dacă există vreo încălca, oarecare încălcare a directivei privind deșeurile și, ulterior, să uh, suntem dispuși să luăm măsurile necesare. Aici m-am referit la directiva privind deșeurile. Acum, uh, colegul meu se va referi la studiul de impact. Mulțumesc, președinte. În ceea ce privește studiul de impact în referitor la directiva 85337, se pare că aici avem o, una dintre cele mai mari îngrijorări din partea petiționarului. E vorba de două aspecte. Primul, Există efecte cumulative, pentru că e vorba de mai multe situri și trebuie ținut seama de acest lucru în momentul în care se realizează acest studiu de impact. În funcție de informațiile pe care le avem la dispoziție, în ceea ce privește situl de la Camrod, acesta îndeplinește cerințele uh, prevăzute în directivă. Deci noi putem uh, să afirmăm că Uh, situl îndeplinește uh, cerințele așa cum sunt ele prevăzute în directivă. În ceea ce privește celelalte două situri din proiect, în funcție de informațiile pe care le avem, deocamdată încă nu avem informații suficiente. Nu putem decât să sperăm că autoritățile irlandeze vor ține cont de aceste prevederi și vor hotărî să realizeze un studiu de impact asupra mediului. Din punctul de vedere al Comisiei, este foarte dificil să stabilească deja în mod clar o încălcare a legislației europene. Dar dacă pe parcursul uh, procedurii putem obține informații suplimentare, spre exemplu, asupra faptului că nu s-a organizat uh, realizarea unui studiu de impact uh, asupra mediului înconjurător sau că nu s-a ținut seama de anumite prevederi ale uh, legislației europene prevăzute în uh, această directivă 85 atunci Comisia este dispusă să uh, analizeze uh, în continuare dosarul mai în detaliu. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Dorim să mulțumim reprezentanților Comisiei pentru aceste explicații și pentru abordarea lor uh, flexibilă. Acum, pe baza celor auzite, avem impresia că există o divergență de opinii între poziția Comisiei și poziția petiționarului. Și vedem că anumite puncte încă mai trebuie discutate, încă sunt uh, nerezolvate, probabil pentru a uh, culege informațiile necesare în acest sens. Și cred că informațiile pe care le vom primi ar putea să clarifice uh, această situație. Dorește cineva să ia cuvântul? Thank you, Chair. Are cuvântul doamna De Bruyne. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu cred că ar fi foarte important să avem informații suplimentare pe acest subiect. În discuțiile noastre de azi dimineață pe uh, marginea uh, studiului uh, referitor la directiva Habitate, s-a subliniat foarte clar faptul că în comisia noastră se ține întotdeauna seama de aceste efecte cumulative uh, și statele membre, bineînțeles, uh, au întotdeauna tendința să pună uh, aspectele economice în prim plan. Dar aici, în mod foarte clar, încă mai e uh, loc de îmbunătățire, încă deciziile nu au fost luate în mod definitiv și cu siguranță trebuie să fim vigilenți în continuare să analizăm acest dosar, să cerem comisiei să reunească toate informațiile uh, pertinente să vedem ce au de spus autoritățile irlandeze în acest dosar. Acum, ce se va întâmpla cu siturile care sunt deja operaționale? Are oare Comisia la uh, dispoziție informații suficiente pe uh, tema acestor situri deja funcționale? Uh, în cazul în care siturile sunt deja operaționale, când vedem modul în care populația a avut o experiență atât de neplăcută, au încercat să se adreseze autorităților și departamentului responsabil de protecția mediului. Uh, vedem că s-a acordat autorizația de a redeschide aceste gropi. Atunci vedem că se, există și posibilitatea de a se acorda eventual pe viitor autorizația de a extinde acest proiect, aceste site-uri. Atunci cred că toate aceste lucruri trebuie luate în considerare. Nu e o coincidență faptul că petiționarul a venit astăzi în fața comisiei noastre pentru a ne uh, uh, face precizări suplimentare. Cred că acest lucru face parte din munca pe care noi o depunem în comisie, să fim vigilenți. Și trebuie să vedem ce anume se va întâmpla. Oare va avea loc, uh, într-adevăr, un studiu de impact? Uh, în privința mediului? Oare într-adevăr această decizie de extindere a proiectului va fi acordată? Uh, deja, în sine, faptul că s-a autorizat, s-a autorizat redeschiderea gropii reprezintă un fapt deosebit de important. Și avem suficiente elemente în ceea ce privește, spre exemplu, dimensiunea acestui proiect uh, care ne permit să tragem anumite concluzii. Eu am avut ocazia să discut deja cu uh, oamenii din regiune și ei mi-au explicat care au fost toate neplăcerile cu care s-au confruntat, spre exemplu, infecții uh, oculare, um, copii copiii au avut uh, uh, dificultăți respiratorii, au vomitat, etc. Uh, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că aici e vorba și de efecte cumulative. Iată un aspect important și aș dori să întreb Comisia care este părerea uh, sa referitor la toate aceste aspecte. Este evident că peste un anumit prag de dimensiuni al unor astfel de proiecte, atitudinea trebuie să fie mult mai strictă și e nevoie de un studiu de impact. Nu credeți oare la Comisie că acest lucru este absolut indispensabil, având în vedere directiva europeană 85-337? Mulțumesc, spune doamna președinte. Cred că ar fi bine să continuăm mai întâi dând cuvântul altor colegi care ar avea eventual și ei întrebări uh, pe care doresc să le adreseze comisiei și atunci uh, comisar putea să răspundă la toată lumea. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt absolut de acord cu opinia colegei mele, doamnei Grün, uh, și aș dori să pun o întrebare de ordin general care mă preocupă foarte mult. Dacă directivele privind incinerarea deșeurilor, alte directive ale Uniunii Europene funcționează bine sau nu. Pentru că această petiție, care este cât se poate de legitimă, și următoarea petiție de altfel se dovedește a fi foarte legitimă, dar directiva se pare că nu poate să contribuie la prevenirea unor asemenea situații. Deci, în niciun fel nu contribuie la prevenirea efectelor nocive asupra mediului înconjurător. De aceea, eu aș dori să vă propun, doamna președintă, ca din comisia noastră, care primește foarte multe petiții pe această temă, prin cooperarea cu Comisia pentru Mediul Înconjurător, care are responsabilități în acest domeniu, să lansăm o acțiune. Nu există niciun fel de prevenire a uh, noxelor care dăunează mediului înconjurător. primim suficiente petiții, dar se pare că nu avem destule uh, dovezi că există uh, efecte dăunătoare asupra mediului. Dar dacă va exista o investiție, un proiect, noi aici nu putem aduce dovada că vor exista și uh, efecte negative asupra mediului. pentru că nu peste tot este vorba de uh, construcții lângă parcuri naturale. Dar eu constat că nu a funcționat bine directiva în această situație. Deci trebuie să ne întrebăm, directivele noastre oferă suficientă bază pentru ca noi să prevenim asemenea situații în care uh, există emisii uh, nocive asupra mediului. Sunt absolut de acord cu colega noastră care a vorbit înaintea mea. Trebuie să dăm curs acestui caz și un alt caz similar. Pentru că eu văd o mare contradicție aici. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc și eu. Înțeleg uh, preocuparea dumneavoastră și argumentația dumneavoastră. S-ar putea să aveți dreptate. Nu-mi dau seama, trebuie să întreb uh, secretariatul dacă uh, noi suntem o comisie care are competențe și în revizuirea unor directive. În trecut au existat o serie întreagă de ocazii în care am decis să vizităm asemenea uh, incineratoare de deșeuri pentru a analiza conținutul petițiilor și în rapoartele alcătuite în urma acestor documentări la fața locului, s-a ajuns uh, la concluzia că nu există definiții foarte clare în ce privește zonele în care asemenea incineratoare pot să fie instalate. Noi de obicei ne adresăm Comisiei pentru mediu Înconjurător, care are responsabilități uh, legislative în acest domeniu și uh, are uh, competența de a propune revizuirea unor norme europene în acest domeniu. Trebuie să contactăm în acest caz, în ce ne privește, oficialii din țara în care există aceste incineratoare pentru a analiza lucrurile. Noi putem să redactăm scrisori în urma monitorizării făcute, adresându-ne oficialitățile, oficialităților. Elnézést. Igen, ezt én is föl is írtam magamnak, csak gondoltam. Mulțumesc. Luăm notă de faptul că Comisia intenționează să contacteze autoritățile competente din Irlanda de Nord pentru a afla și punctul lor de vedere. Există și alte comentarii în legătură cu această petiție. Dacă nu, aș vrea să dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a răspunde la întrebarea formulată de către colegul nostru. Mulțumesc, doamna președinte, în legătură cu întrebarea domnului Bruin în legătură cu momentul în care se uh, impune uh, obținerea unui aviz. Această aprobare este obligatorie în legătură cu instalarea unor incineratoare atunci când este vorba despre deșeuri uh, chimice. Aici uh, este nevoie, în cazul unui proiect uh, amplasat la țară, de ceea ce se numește screening și este necesar și acest aviz Uh, privind impactul asupra mediului. Deci eu cred că ar trebui să ținem seama de acest uh, criteriu și că el trebuie să fie respectat și de către autoritățile naționale dacă se, uh, trebuie să se hotărască dacă incineratorul va avea sau nu efecte negative. Iar în ce privește pe domnul Tabaci, cred că directiva la care, de fapt, nu este singura, ci toate directivele care au reglementări din acest punct de vedere sunt instrumente legale foarte bune, pentru că ele impun um, obținerea de autorizații din partea autorităților care au responsabilități în domeniul mediului și de altele se poate participa, trebuie intervenit pentru a preveni uh, ca um, incineratoarele să aibă emisii de noxe. În iulie 2009 s-a adoptat și un raport pentru uh, implementarea directivei și noi considerăm că se va lua în calcul eventual și uh, necesitatea de a modifica directiva dacă ea nu va corespunde întru totul preocupărilor noastre de a păstra calitatea mediului înconjurător. Uh, iar orice observații vom primi în acest sens uh, vor fi binevenite din punctul nostru de vedere, vom ține seama de ele. Mulțumesc! Și acum aș dori să dau cuvântul petiționarului și îi mulțumesc în numere nostru al tuturor pentru că s-a deplasat până la Bruxelles și a venit să ia cuvântul în comisia noastră și vreau să-l întreb dacă această discuție uh, i s-a părut una folositoare sau dacă ar vrea să mai participe și la alte discuții pe viitor. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc celor care au luat cuvântul. E foarte plăcut să vezi că și altora le pasă de noi cetățenii irlandezi de rând din această mică comunitate. Deocamdată e clar că în anul 2006 s-a uh, uh, violat dreptul comunitar pentru că s-a închis atunci acest depozit de deșeuri periculoase din această cauză. Și faptul că odată cu redeschiderea depozitului nu s-a făcut un nou studiu de impact, a constituit o altă violare a dreptului comunitar. Pentru că ei spun nu e nevoie de un asemenea studiu de impact. Și noi despre asta ne plângem, pentru că dacă faceți un studiu de impact asupra acestei zone, veți fi, ei, autoritățile vor fi obligate să ia în considerare efectele tuturor depozitelor de deșeuri din regiune. Principala chestiune aici nu este numai să bifăm căsuța cu studiul de impact realizat, ci ar trebui să vedem care sunt criteriile exacte din acest studiu și cum este posibil să se autorizeze asemenea uh, instalații de incinerare în lipsa oricărei evaluări. Deci, între Parlament, Comisie și uh, autoritățile locale, criteriile ar trebui clarificate, ar trebui să fie criterii, criterii obiective și noi am vrea să ne se comunice aceste criterii. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, mi s-a părut că această discuție a fost utilă și știu că dacă această petiție rămâne deschisă și continuă investigațiile, știu că locuitorii din această comunitate vă vor fi foarte recunoscători. Mulțumesc! Trecem acum la următoarea petiție de pe ordinea de zi, tot din Irlanda, care ne-a fost trimisă de domnul David Rogers. Nu, spune doamna președintă, nu, tocmai mi s-a spus că s-a făcut o modificare a ordinii de zi. Nu va vorbi un petiționar, ci domnul Cashman în numele comisiei pentru că petiționarul de fapt nu este prezent pentru acest punct de pe ordinea de zi. De aceea va vorbi reprezentantul comisiei. Domnule Cashman, mulțumesc, doamnă președinte. Ca și pentru petiția de la punctul precedent, aceasta se referă la chestiuni de legate de gestionarea unui, uh, unei gropi de gunoi din sudul Irlandei. Petiționarul și-a exprimat îngrijorările în ce privește respectarea normelor, mai ales din cauza uh, emanațiilor rău mirositoare, din cauza acestei gropi de gunoi. Și de asemenea, se pare că autorizațiile eliberate nu sunt respectate. Directiva cu privire la gropile de gunoi este relevantă pentru acest caz și acolo condițiile sunt detaliate astfel încât gestionarii asemenea uh, de, depozite de deșeuri să se asigure că nu uh, aduc atingere mediului înconjurător. Noi am contactat autoritățile irlandeze și ni s-a comunicat că există o groapă de gunoi uh, autorizată uh, în această locație. Autorizația datează din anul 2003. Autoritățile ne-au mai semnalat că au primit un număr cât mai mare de un număr foarte mare de plângeri începând cu anul 2007. Acest sit este gestionat de autoritățile locale din, de la Consiliul County County și există și o agenție pe probleme de mediu. Este cea care a eliberat autorizația de funcționare și cea care monitorizează uh, condițiile conținute în uh, această autorizație. După primirea plângerilor, această agenție a făcut o anchetă și s-a ajuns la concluzia că existau probleme cu uh, gestionarea gazelor uh, care uh, sunt uh, eliberate de pe urma acestor depozitări de deșeuri. Ei au făcut o serie de recomandări către autoritățile locale. Acestea din urmă spun că recomandările au fost implementate și ei găsesc că problemele au fost astfel abordate și soluționate. Ei insistă asupra faptului că dacă în primele șase luni ale anului 2007 au primit 18 plângeri, în a doua jumătate a anului nu au primit decât 3 plângeri. Iată cum stau lucrurile în prezent. Cu alte cuvinte, e clar că a existat o problemă de uh, uh, poluare și de, de uh, Uh, din cauza mirosurilor uh, uh, neplăcute, dar autoritățile s-au ocupat de problemă în urma plângerilor primite. Și deocamdată nu mai avem alte informații despre probleme noi legate de această groapă de gunoi. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? ha nem akkor azt hiszem hogy most ezzel a petcióval kapcsolatos megbeszélést lezárhatjuk. Bine, atunci, cum nu este prezent, nu mai putem să facem nimic altceva decât să păstrăm petiția deschisă și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Autorul este originar din aceeași țară ca și mine și dumneavoastră este prezent. Ați primit documentul pe care l-a adus peticionarul? Sper că toată lumea l-a primit. Și acum vreau să rog pe domnul Tibor Vinețai, care este primarul orașului, să ia cuvântul. Doamnă președintă, vreau să vă mulțumesc pentru Vreau să vă felicit pentru faptul că dețineți președinția astăzi și acum uh, am să-mi ilustrez prezentarea cu câteva diapozitive. Tisztelt Bizottság, tisztelt Elnök asszony! Nagyon köszönöm. Stimați membri ai Comisiei PETI, doamna președinte, sunt foarte încântat să am ocazia să vă prezint în fața dumneavoastră uh, centrul orașului meu, uh, St. Goodhart, Parcul Național, Grădina Botanică din jur, Saint Gotthard se află în centrul uh, regiunii transfrontaliere între Ungaria și uh, Slovenia. Și acest lucru uh, este un lucru bun, însă ne confruntăm acum cu o problemă și lansăm un adevărat apel către dumneavoastră, pentru că Saint Cotard este uh, locul unde Putem spune că economia este înfloritoare, orașul este prosper, avem foarte mulți prieteni în Austria, în Slovenia, din cauza faptului că ne aflăm la frontieră. Și St. Gotthard a beneficiat de investiții. Însă, în, în cazul nostru, în cazul petiției noastre, am dorit să ne referim la trei directive. Uh, directiva Habitate, directiva EIA și directiva PCIP. E vorba de uh, un sit care procesează o capacitate anuală de 325.000 de uh, tone. Comisia Europeană uh, e de părere că, în ceea ce privește poluarea aerului, um, normele au fost respectate încă de la bun început. A fost realizat un studiu de impact um, și asta a fost făcut de către investitori austrieci, având în vedere că ne aflăm la proximitatea frontierei uh, maghiare și se pare că din acest studiu de impact reiese că um, poluarea se va afla doar în partea austriacă. Dar noi considerăm că aici e vorba de o adevărată încălcare a directivelor europene ci de încălcarea nu numai a unei singure directive, ci a trei directive. Iar uh, dosarul pe baza căruia s-a obținut autorizația uh, nu îndeplinește criteriile prevăzute de către directive. Bineînțeles, noi uh, avem relații strânse cu uh, prietenii noștri în Austria. Eu merg deseori la schi acolo cu siguranță ne înțelegem foarte bine, însă nu pot să înțeleg cum anume pot face acest lucru într-o regiune care uh, beneficiază de pe urma turismului și uh, să nu țină seama de două treimi din uh, populația din această regiune. A avut loc un referendum și peste 90% din populație a refuzat acest proiect. După cum vedeți aici, mm, acest proiect va crea un precedent pentru că nu am reușit până acum să rezolvăm această problemă și asta într-o Europa modernă. S-a construit acolo un sit inacceptabil. Nu pot să cred că a, regulamentele în vigoare nu au nevoie de o actualizare, pentru că a, se utilizează acest argument că ne aflăm la a, 500 de, de metri de frontieră. Uh, știm că regiunile transfrontaliere sunt regiuni în care uh, pregătirea unui dosar, acordarea autorizațiilor sunt mai complicate. Și poate că în acest caz ne aflăm undeva, pe undeva în secolul XIX, în secolul XX. Însă vă rog foarte mult să acordați atenția cuvenită acestui dosar. Mulțumesc, spune doamna președinte, vă mulțumesc pentru această prezentare și acum îl vom asculta pe domnul Amphatis din partea Comisiei Europene. Thank you, Mrs. Erguman. So the Commission for this petition has already uh, sent... Mulțumesc, doamna președinte. Uh, comisia a trimis deja o comunicare destul de detaliată care se referă la o serie întreagă de directive care au fost invocate în dosarul petiționarului. E vorba de încălcarea uh, directivei care prevede uh, impactul uh, asupra mediului, directiva Habitate, directiva AIEA, directiva PCIP și toate aceste lucruri figurează în detaliu în comunicarea Comisiei. Ceea ce voi încerca să fac acum este să mă refer pe scurt la punctele subliniate concret de către petiționar. Mai întâi, în ceea ce privește calitatea studiului de impact care a fost pregătit de către dezvoltatorul proiectului, în funcție de directiva uh, europeană, putem constata că nu există încălcări. Acest studiu de impact a fost făcut iar scopul directivei este de a stabili câteva criterii de bază și Agenția de Protecție a Mediului este cea care va analiza acest studiu de impact și va lua o decizie și va motiva această decizie. Acesta este al doilea argument uh, folosit de către um, uh, uh, petiționar și anume faptul că s-a organizat un referendum, dar acest lucru este doar consultativ Bineînțeles, populația se poate opune acestui proiect și se pare că este cazul, însă autoritățile competente sunt cele care iau decizia, iar uh, opiniile exprimate de către populație nu sunt obligatorii, nu sunt constrângătoare. Am avut cazuri similare în Grecia, în Italia, tocmai pe uh, tema aceasta a gropilor de deșeuri și de gunoi. Uh, apoi s-a invocat utilizarea celor mai bune tehnologii. Acest lucru este prevăzut în directiva PCIP. Există câteva documente redactate de către comisie, sunt, e vorba doar de documente îndrumătoare, nu sunt obligatorii și înțelegem foarte bine faptul că această instalație utilizează una dintre tehnologiile pe care noi le-am propus în documentele noastre de lucru. Poate nu e cea mai bună tehnologie, însă este printre cele mai bune de care dispunem. Apoi, a mai existat și o referință la uh, posibilitatea unei încălcări a prevederii de proximitate. Directiva prevede că trebuie, prevăzut, trebuie respectată această prevedere Însă trebuie de asemenea să se țină seama și de metodele de reciclare ale deșeurilor. Aici e vorba de incinerarea deșeurilor. Ori Comisia subliniază faptul că incinerarea deșeurilor este una dintre metodele cele mai bune pentru reciclarea acestora. Pentru a rezuma ceea ce doream să spun este că Comisia nu poate stabili niciun fel de încălcare a directivelor europene în vigoare, dar dacă există informații suplimentare, atunci vom fi gata să reexaminăm acest dosar. Știm că autorizația a fost elaborată, a fost uh, acordată, a existat un apel și așteptăm acum să vedem care va fi rezultatul uh, în uh, tribunale, pentru că acum dosarul se află în fața tribunalului. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Dorește cineva să participe la dezbateri? Prima persoană este domnul Pater. Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Doamna președinte, domnilor și domnilor! Nu sunt un membru al acestei comisii. Eu lucrez în comisia ENVI. Dar vă rog să mă credeți că avem foarte multe puncte pe agenda noastră care sunt similare. E vorba de o chestiune foarte importantă și aș dori să vă cer sprijinul um, uh, față de cazul orașului Semcot Hart. Cred că e vorba de o investiție foarte proastă, de un proiect foarte prost uh, și periculos pentru cetățenii care locuiesc în această regiune și de asemenea periculos și pentru mediul înconjurător. Pentru că noi avem anumite tradiții uh, în această regiune. Știu că uneori uh, se folosesc cuvinte frumoase de către oamenii politici în discursuri și asta zi de zi, dar aici e vorba de o regiune în care slovenii, maghiarii și austriecii încearcă să-și păstreze valorile lor comune. E vorba de un oraș mic, St. Gotthard. Și așa cum a spus și primarul, există mai multe parcuri naționale în această regiune. Austriecii și nu doar uh, maghiarii care locuiesc în Saint Cotard, precum și slovenii din Saint Cotard, au protestat și încă mai protestează împotriva acestui uh, proiect, împotriva acestei investiții. Primarul a vorbit despre eforturile acestei regiuni spre dezvoltare, un, uh, o investiție pentru în favoarea turismului turismul rural, etc. Ați văzut toate fotografiile ce au fost prezentate. Uh, Aici nu e vorba doar de această municipalitate, ci de cele din jur. Există țările învecinate care pot să beneficieze de pe urma unui turism curat în această regiune. Aș vrea să subliniez și să accentuez ceea ce a fost deja spus. Aici există intenția de a construi un incinerator de deșeuri. însă această instalație va trebui să proceseze de 10 ori mai mult volum de deșeuri decât cea din Borgenland. Și această instalație va fi deci imensă. Acest incinerator inițial trebuia să fie construit în altă parte, dar Având în vedere că cetățenii austrieci au protestat, s-au mobilizat, atunci s-a luat decizia ca acest incinerator să nu fie construit acolo. E adevărat că deșeurile trebuie făcute ceva cu ele, dar mai există și alte aspecte care nu au fost menționate și de care trebuie să ținem seama. Există un, un oraș în Austria care este gata să accepte construirea unui astfel de incinerator pe teritoriul lor. De ce se dorește construirea unui incinerator acolo unde toată lumea protestează și nu se construiește acolo unde autoritățile locale a, sunt gata să acorde uh, permisul de construire și acolo unde cetățenii nu protestează? Această instalație ar putea să uh, proceseze și deșeurile din Burgenland. Mai sunt și alte elemente. Reprezentantul comisiei a vorbit despre elemente noi care pot fi uh, eventual invocate în acest dosar și care nu au fost menționate anterior. S-a vorbit foarte mult despre schimbările climatice, s-a vorbit foarte mult despre locuitorii din uh, St. Gotthard care au constatat în mod clar că există schimbări climatice care le afectează. Au avut loc trei inundații anul acesta. Și acest lucru a dus la niveluri de apă care au crescut în mod uh, uluitor. Și acest, uh, această instalație, dacă ar fi construită acolo unde se prevede, s-ar, avea, s-ar afla într-o zonă de inundații. E vorba doar de câteva, câțiva centimetri de apă care ar fi suficienți pentru a inunda această regiune. Și acum gândiți-vă, dacă această instalație este uh, construită și va avea loc din nou o inundație record și instalația va fi inundată, care vor fi prejudiciile uh, pentru mediul înconjurător? care vor fi costurile pentru astfel de prejudicii. De aceea eu am impresia că membrii acestei comisii trebuie să țină seama de toate aceste aspecte și aș recomanda să se examineze din nou aceste aspecte. Oare se poate construi un astfel de incinerator într-o regiune trans, uh, transfrontalieră în apropierea unor rezerve naturale și parcuri naturale? Oare chiar cetățenii din această regiune uh, Uh, pot fi astfel uh, uh, ignorați. Putem să ignorăm protestele Uh, maghiarilor, uh, slovenilor și austriecilor. E vorba de trei țări din Uniunea Europeană. Să nu uităm că uh, acest incinerator va fi construit și cu finanțare în parte de la Uniunea Europeană și va costa sute de mii de euro. Oare Uniunea Europeană își poate permite ca un, o astfel de investiție atât de scumpă să fie construită într-o regiune care se află sub amenințarea inundațiilor? și care, în acest caz, ar putea duce la prejudicii de mediu extraordinare. Bineînțeles, ne-am auzit aici că acest incinerator ar putea fi construit chiar în apropierea Bazilicii Sfântul Petru. Dar poate că nu e o locație prea bună în așa fel încât în momentul în care ești în catedrală să vezi uh, turnul incin incineratorului. Uh, nu știu dacă cetățenii și-ar dori așa ceva. Cred că mai bine ar trebui să găsim o soluție împreună cu uh, partea austriacă și să vedem dacă nu cumva putem să construim acest incinerator la, câțiva, la câteva sute de kilometri, acolo unde uh, nu s-ar pune probleme. Mulțumesc, spune doamna președinte, are cuvântul domnul Ciobăr. Doamnă președinte, eu cred că această petiție este cât se poate de legitimă. Există multe similitudini cu celelalte petiții pe care le-am examinat anterior. Domnul eh, Lav a spus un lucru foarte important și mă întreb secretariatul, dacă este posibil, să facem o sinteză a experienței Comisiei PETI și această sinteză să o trimitem Comisiei pentru Mediul Înconjurător. Eu sunt membru supleant acolo. În această comisie pentru mediul înconjurător. Iar eu împreună cu toți colegii mei voi face tot posibilul să susținem aceste puncte de vedere. Sunt absolut de acord cu domnul Lav. Există probleme cu această directivă în ce privește distanța impusă. Pentru că dacă această directivă nu clarifică aspectul că în zonele protejate Natura 2000 nu este permis să construiești uh, o asemenea uh, uzină de incinerare a deșeurilor, cum este cea din Zangotar, ar fi o problemă uriașă. Și, de fapt, a fost foarte corect uh, când a spus colegul meu că nu este o problemă ungurească, este o problemă care implică, practic, sau afectează trei țări și uh, nu ar trebui ca un stat membru al Uniunii Europene să transporte această poluare în alte state membre ale Uniunii Europene. Iar dacă o țară își poate permite să-și polueze propria zonă protejată, pentru că Parcul Natural Rab este în Austria și acest parc natural este la rândul său amenințat. Dar uh, aceste aspecte legate de poluarea a trei state membre ale Uniunii Europene printr-o asemenea instalație cred că este chiar intolerabilă. Și uh, este deja o violare a protejării uh, mediului în Europa în general. Și Uh, asta dovedește că nu există bunăvoință în analizarea lucrurilor. Domnule, eu am aici o dispută cu dumneavoastră pentru că directiva privind puritatea aerului obligă statele să coopereze, dar doar în cazul în care directiva a fost încălcată. Dar nu există nici un fel de uh, reglementare menită să prevină poluarea aerului. Ultima uh, frază din dosarul nostru dovedește că statele trebuie să coopereze doar după ce o asemenea uzină funcționează deja. Păi mie mi se pare că este mult prea târziu. Unde este prevenirea în aspectul legat de prevenire în directiva noastră? Deci trebuie să revizuim uh, Uh, o serie întreagă de directive care sunt destinate protecției mediului înconjurător ar fi în interesul tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană și eu cred că ar trebui să continuăm. Cred că ar trebui să găsim o soluție pentru că dacă o asemenea instalație este deja construită și a început să funcționeze, este mult prea târziu. Este clar că atunci pagubele s-au produs deja și ar trebui să ne gândim și la amenințarea asupra apei. Deci eu cred că trebuie să continuăm, trebuie să găsim o soluție uh, chiar uh, prin uh, acțiunea, intervenția Parlamentului European în această direcție. Mulțumesc! Da, mulțumesc, Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also ich, ich... Problem bei der Petition, das eine... Äh, Mulțumesc! Primim tot mai multe petiții în care este vorba despre relația dintre statele membre și eu sunt de acord cu antevorbitorii. Noi uh, nu trebuie să permitem să uh, se iște bănuiala că anumite state împing asemenea ă, construcții complicate și ă, problematice înspre graniță pentru că în felul acesta să-și protejeze proprii cetățeni. În ă, Germania se definește foarte clar ce pot să fac. Dacă eu vreau să montez ceva sau vreau să-mi extind balconul, este foarte clar cât de mare trebuie să fie distanța față de uh, geamurile și balconul uh, vecinului. Deci noi trebuie uh, să ne orientăm directiva noastră inclusiv în ce privește relațiile dintre statele membre și mie mi se pare că este insuficient să ai prevederi care să încerce să rezolve lucrurile după ce o asemenea instalație problematică funcționează deja. Pe, într-adevăr, funcția de prevenire nu mai poate fi exercitată în niciun fel. Găsesc că este o mare problemă și uh, noi avem asemenea situații și în alte uh, state din Uniunea Europeană. O țară are o inițiativă de a uh, uh construi o asemenea instalație Eh, altele protestează. Eu cred că noi trebuie să constatăm în comisia noastră că aici avem de a face cu un deficit și trebuie să încercăm să comentăm lucrurile și să le îmbunătățim. În al doilea rând, pentru că am o întrebare la adresa comisiei și la acest domeniu se spunea că este o zonă care este amenințată de inundații și în Germania am avut asemenea situații. E bine, Chiar dacă timp de 20 de ani nu am avut acolo inundații, după aceea am constatat în anul 2002, de pildă, că am avut uh, uh inundații uh, în regiuni în care timp de 20 de ani niciodată nu am avut de a face cu uh, efectele unei, unor ploi torențiale ca situația pe care după aceea am întâlnit-o în 2002. Ei bine, noi trebuie într-adevăr să verificăm și să cerem explicații și din partea Austriei dacă există uh, acest risc de inundație. Pe de altă parte, uh, niciun fel de aviz de construcție nu te ferește de uh, eventualitatea unor inundații. Uh, Mulțumesc. O foarte scurtă intervenție. Pentru că este un element pe care îl tot reîntâlnim este vorba despre aceste probleme ale studiului de impact asupra mediului. Cum trebuie ele efectuate, dacă sunt respectate toate criteriile când se fac aceste studii de impact, dacă statele membre uh, sunt absolut lămurite în legătură cu modul în care ele trebuie să fie uh, făcute, care este metodologia care se utilizează și uh, care sunt efectele cumulative la un moment dat, uh, care de asemenea trebuie să fie reflectate în acest studiu de impact. Și este deja nu știu câta oară în care aceste aspecte sunt atinse în petițiile, inclusiv în cele pe care le-am uh, analizat astăzi. Și noi, în calitate de uh, comisie uh, specializată, ar trebui uh, să ne îngrijim, inclusiv în discuțiile noastre cu statele membre, de aceste criterii referitoare la elaborarea studiilor de impact. Mulțumesc foarte mult! Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, aș dori să sintetizez puțin discuția, pentru că a fost o dezbatere mai amplă. Cred că putem uh, constata cu satisfacție că există multă solidaritate aici, mult uh, încercare de a pune ideile noastre uh, la un loc pe marginea acestor petiții. Am aflat și care este poziția celor care sunt indirect afectați de către această problemă. Chiar dacă există diferențe în ce privește apartenența noastră la grupuri politice diferite, asta nu a dus la opinii diferite în ce privește aceste probleme legate de mediul înconjurător. Și am sentimentul că a existat o solicitare adresată reprezentanților Comisiei Europene în ce privește petițiile din Irlanda și Ungaria, acest caz cu Sen Gotthard. Ne-am început această sesiune cu o prezentare care se referea la securitatea europeană, dar eu cred că aceleași aspecte, de fapt, sunt tratate și în aceste petiții și uh, uh ar putea fi completat acel raport cu uh, prevederi care să permită cetățenilor europeni să se simtă în siguranță, pentru că dacă ei vor fi afectați de probleme de genul celor din aceste petiții, atunci uh, ei nu au cum să fie uh, mulțumiți de legislația existentă există. Cred că uh, realitatea trebuie să aibă un impact mai mare decât birocrația. Oricum, uh, am vrut să spun acest lucru. Iar acum, deoarece există o serie întreagă de argumente pro și contra și au fost introduse noi elemente, ca și în alte petiții, domnul Adăr și petiționarul au vorbit despre riscul de inundație în această zonă. Iar acest element nou face ca face necesar ca acest subiect să rămână pe agenda preocupărilor noastre și am dorit să rugăm Comisia Europeană să continue să examineze acest subiect și Uh, în cele din urmă încă o informație pozitivă adresată petiționarului. Șeful secretariatului m-a informat că s-a luat o decizie în Comisia pentru Petiții să trimitem o scrisoare adresată guvernului austriac dacă Uh, și dumneavoastră veți fi de acord. Deci v-aș invita să ne dați acordul să redactăm o asemenea scrisoare adresată guvernului austriac în care să vorbim despre preocupările cetățenilor maghiari în legătură cu acest incinerator în preajma graniței. Vă mulțumesc foarte mult și iar acum o ultimă petiție în legătură cu mediul înconjurător. Aș ruga să um, cooperăm cu comisia competentă pentru că mă interesează exact cadrul juridic pentru asemenea proiecte de construcție în zonele de graniță. Noi toți am dobândit impresia că reglementările respective nu sunt satisfăcătoare și că aici ar trebui poate să mai introducem reglementări. Noi nu suntem din acest punct de vedere o comisie competentă, dar am putea să luăm legătura cu comisia competentă pentru a avea lămuriri în acest sens. Eh, Mulțumesc. Cred că a fost o observație importantă și vom putea să acționăm în acest sens. Iar acum, ultima petiție, cred că petiționarul nu este prezent, este vorba de doamna Veronica Dini și ca atare uh, îi rog pe domnul Ramba să prezinte această petiție. Mulțumesc foarte pe scurt această petiție se referă la proiectul de instalare a unei linii de trolebus la Bologna, conform petiționarei. Um, avizul de mediu care a fost emis nu a fost realizat corect, iar petiționarea consideră că uh, ar trebui să fie updatat uh, raportul care a fost uh, realizat. Noi nu susținem acest argument pentru directiva IAA permite statelor membre să decidă ele însele uh, în legătură cu uh, nevoia reală sau nu de a updata un asemenea aviz de mediu. Pentru că Uh, nu este posibil să dovedești într-un fel că statele membre și-au uh, depășit competențele aici. Comisia consideră, cu alte cuvinte, că nu avem suficiente evidențe să uh, identificăm vreo încălcare a directivei privind mediul. Mulțumesc foarte mult! pentru această opinie. Din moment ce petiționara nu este prezentă, nu putem să mergem aici mai departe. Deci, aș propune să trecem la următorul grup de petiții și este vorba despre recunoașterea calificărilor. Prima petiție petiție este redactată de doamna Sylvie Lindeberg din Franța și o invit să ne prezinte petiția. Igen, nem úgy hiszem, akkor ő nincs jelen, ez itt nem... De... Nu, nu este prezentă. Nu înțelesesem asta. Îmi cer scuze. Acum dau din nou cuvântul reprezentantei comisiei, doamna Ursula Șaer, dacă ar putea să ia cuvântul. Această petiție vorbește despre luarea în considerare a experienței profesionale acumulată de petiționară în Marea Britanie pentru determinarea condițiilor sale de lucru din Franța. Potrivit textelor comunitare, Uh, experiența de lucru a lucrătorilor migranți trebuie să fie luată în considerare a calculării uh, experienței și a vechimii uh, acestora atunci când ei se întorc în țara lor de origine și trebuie ca sistemele lor publice să le ia în considerare în calcularea oricăror um, um, privilegii sau drepturi. Autoritățile franceze au adoptat au adoptat noi reguli pentru cele categorii de funcționari publici care există acum. Și credem că aceste noi reguli vor face în așa fel încât să nu mai existe asemenea cazuri și ca atare procedurile lansate în fața Curții de Justiție uh, uh, au fost uh, abandonate. și, în consecință, experiența uh, petiționarei a fost reevaluată. Totul s-a făcut în octombrie 2007, dar petiționarea însăși a fost informată numai un an mai târziu. Însă, în cele din urmă, experiența nu a fost luată în considerare pentru că a avut loc o întrerupere în cariera petiționarei. Și din această cauză, autoritățile franceze nu au ținut cont de această vechime în muncă. Se consideră, prin urmare, că acesta ar fi un caz de discriminare indirectă a unui lucrător migrant. Potrivit legislației franceze, Potrivit legislației franceze, atunci când există o întrerupere de carieră de cel puțin 3 luni de zile, nu se mai ține cont de vechimea uh, precedentă. Am cerut autorităților franceze să ne explice această situație și, între timp, acest criteriu al continuității în carieră nu mai există pentru că decretul care o consfințea a fost abrogat. Comisia va um, analiza așadar noile acte legislative franceze și va informa petiționarea în consecință. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Lou, vreau să pun o întrebare pentru că aceasta este una dintre primele petiții cu care am avut de a face când am devenit secretar aici la Comisia de Petiții și e o petiție care datează de foarte mult timp și au existat și alți petiționari care uh, vin și se plâng de faptul că autoritățile franceze nu fac ceea ce spun că vor face, cât timp va dura pentru ca evaluarea comisiei să aibă loc. Comisia. Mulțumesc. E adevărat că am avut uh, foarte multe plângeri din partea cetățenilor francezi și de aceea a existat această procedură uh, de încălcare a, pentru încălcarea dreptului comunitar care a fost lansată în fața Curții Europene de Justiție. Și cum spuneam, numai în luna octombrie anului 2008 a fost informată petiționarea despre rezultatul uh, evaluării experienței sale precedente cum aici era vorba despre un uh, funcționar public. Să nu uitați că în Franța există mai mult de 1600 de tribunale și fiecare cu anumite reguli specifice când e vorba despre diferitele categorii de funcționari publici. De fapt, mă scuzați, era vorba despre 1600 de corpuri diferite de funcționari publici. Deci, cum spuneam, nu este o problemă care uh, datează de la începutul petiției, pentru că problema de ordin general a fost rezolvată în urma adoptării unor noi reguli valabile pentru funcționarii publici din Franța și asta este ceva recent. Mulțumesc, doamna președintă. Da, cred că în Franța există această uh, dificultate atunci când vine vorba să fie recunoscută uh, experiența și să fie recunoscute și diplomele obținute în alte state membre. Eu, una, Am uh, intervenit chiar și pe lângă guvern în acest sens, dar trebuie să spun că administrația la noi este foarte lentă și e o adevărată aberație să se mai întâmple așa în sânul Uniunii Europene. Trebuie ca un cetățean european să poată să uh, locuiască, să muncească, să facă stagii peste tot în Europa și acestea trebuie recunoscute pentru că aceasta este una din forțele uh, Uniunii noastre. Stimată doamnă, ați spus că există reguli specifice în tribunale Da, da, ați spus, asta spune uh, vorbitoarea. Da, legea poate fi interpretată diferit, dar la nivelul Uniunii Europene trebuie să acționăm cu toții împreună și pentru tinerii noștri este esențial să existe această recunoaștere reciprocă. Um, Vreau mai să spun că acest criteriu al continuității a fost abolit și urmează să vedem cum va fi aplicat asta, uh, acest lucru, mă scuzați, la uh, cazul petiționarei. Dar această regulă a fost rectificată și cred că a existat o neînțelegere, deci n-am spus nimic despre tribunale. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Cred că putem să trecem acum la petiția următoare din aceeași categorie și anume recunoașterea calificărilor. Petiționarul nu este prezent în sală și atunci aș ruga reprezentantul Comisiei să ia cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Se cere recunoașterea în Germania a diplomelor de fizioterapie obținute în Olanda. Și Comisia consideră că legislația germană este, respectă nu respectă legislația europeană în vigoare, de aceea Comisia a trimis o scrisoare autorităților germane în așa fel încât să modifice legislația pentru ca aceasta să fie în armonie cu uh, legislația europeană, mai ales în ceea ce privește calificările, directiva de calificărilor uh, profesionale. De la ultimul raport al Comisiei din iunie 2009, germane, autoritățile nemțești ne-au informat că legislația a fost modificată și aceasta respectă acum întru totul legislația europeană. În ceea ce o privește pe ce privește pe petiționar, cazul său se află în justiție acum. Um, uh, e vorba de Tribunalul pentru Afaceri Sociale și deocamdată doar Tribunalul uh, German poate să tranșeze acest litigiu și să examineze dacă drepturile uh, petiționarului au fost respectate. Și doar un tribunal german poate impune uh, autorităților germane să recunoască diploma uh, obținută în Olanda. Comisia are intenția să închidă petiția în cazul în care sentința ce va fi pronunțată va fi în favoarea petiționarului. În caz contrar, Comisia va cere uh, tribunalului să țină seama de prevederile din directiva uh, referitor la recunoașterea calificărilor și dacă aceste cerințe nu sunt respectate, atunci Uh, Comisia are intenția să prezinte acest dosar în fața Curții Europene de Justiție. Comisia va informa Comisia Petri despre orice dezvoltări ulterioare ale acestui caz. Mulțumesc, spune doamna președinte, mulțumesc pentru acest răspuns. Acum, trecem la petiția următoare, Petiționarul de naționalitate malteză nu este în sală și atunci am să-l rog pe doamna Angelica Colon din partea comisiei să Petiționarul este Uh, Kenneth Abela, naționalitate malteză și am informat deja Comisia PETI pe marginea acestui dosar în iunie 2007 asupra faptului că noi considerăm că autoritățile malteze nu au respectat legislația comunitară din domeniul echivalării calificărilor. Apoi, aceasta a fost rezultatul în primă instanță. În a doua instanță uh, s-a oferit petiționarului posibilitatea să aleagă între două tipuri de măsuri consempatorii. Acum, ceea ce aș dori este să vă explic dezvoltările ulterioare ale dosarului, pentru că, într-adevăr, în ultimele trei luni au avut loc ele, elemente, au, au apărut elemente noi. Primul eveniment fiind faptul că am primit un e-mail din partea petiționarului pe 22 iunie, spunându-ne că autoritățile malteze, printr-o scrisoare, nu îi mai acordau, îi acordau acest uh, această posibilitate de a alege între două tipuri de măsuri compensatorii. Ulterior, am organizat o videoconferință cu autoritățile malteze și am avut un reprezentant din partea cabinetului primului ministru și șapte ingineri Uh, trebuie să știți că uh, Comitetul de Ingineri este cel care se ocupă de uh, acordarea, recuno- uh, recunoașterea calificărilor și, într-adevăr, s-a ajuns la concluzia că aceste calificări trebuie să fie luate în, uh, în, în considerare și că ar trebui să se acorde petiționarului posibilitatea de a, a uh, alege între două măsuri compensatorii. Iar în final, pe 28 august, petiționarul ne-a trimis o scrisoare spunând că autoritățile malteze l-au invitat uh, pentru a evalua perioada sa, stadiul sau de, de adaptare. Deocamdată nu putem să uh, stabilim nicio încălcare a legislației uh, comunitare în domeniu. Köszönjük szépen a tényszerű választ és megnyugtató választ ebben az esetben is. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Și acum am dori să trecem la petițiile din domeniul transportului. Itt is olyan petíciókról van szó, ahol nincsenek jelen a benyújtóik, úgyhogy itt is elég gyorsan fogunk haladni, mert a bizottság képviselő. Mai vorbim aici despre petițiile în care petiționarii nu sunt prezenți, de aceea dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Prima petiție vine din partea unei persoane din uh, Malta. Mulțumesc, doamna președintă. Directiva 2002 bară 85 a mai exist, uh, a avut o directivă precedentă din privind limitarea vitezelor la autobuze și camioane. Directiva din 2002 solicită ca la micile autocare, micile autovehicule să instalații de dispozitive de limitare a vitezei. De asemenea, la camioanele N2, vehicule de transport de marfă cu greutate între 3,5 și 12 tone. În transpunerea trebuia să aibă loc de la 1 ianuarie 2005. Malta a transpus directiva europeană în legislație națională care a fost publicată în octombrie 2005. Este vorba de legea 342 care modifică prevederile legale anterioare. Din punctul de vedere al Comisiei, transpunerea uh, este completă și uh, până în 2008, 1 ianuarie, exista o perioadă de, de uh, posibilitate de exceptare. Directiva din 2002 prevedea ca instalarea de dispozitive de limitare a vitezei pe vehiculele comerciale să fie agreată de către autoritățile naționale competente. Din punct de vedere al Comisiei, transpunerea este absolut corectă, nu există niciun fel de încălcare a directivei de către Malta, Malta în această problemă. Vă mulțumesc. Căsăniuc. Mulțumesc la rândul meu. Următoarea petiție este o petiție din Grecia. Doamna Joana Wagner va vorbi. Mulțumesc. Această petiție se referă la punerea în aplicare a regulamentului 3577 din 92 privind cabotajul maritim. A fost lansată o procedură de infracțiune împotriva uh, Greciei pentru o neconformitate în materie de cabotaj maritim având în vedere principiul liberei circulații a serviciilor în transportul maritim în interiorul statelor membre. În cadrul acestei proceduri a existat un aviz motivat din uh, rațiuni procedurale care a fost adresat Greciei. Comisia estimează că anumite aspecte ale uh, uh, regimului la care Grecia i-a supus pe uh, cei care practică cabotaj maritim uh, au fost uh, justificate înainte de a se putea verifica și calitatea serviciilor. Comisia a registrat, uh, după demersul inițial făcut, îmbunătățiri notabile, iar legislația națională a fost aliniată la prevederile internaționale deci cu caracter absolut uh, indicativ în ce privește liniile care urmează să fie deservite au fost publicate uh, anual de către autoritățile maritime, inclusiv în ce privește aspectele legate de controlul uh, biletelor. Și aici autoritățile grecești au liberalizat liniile um, oferind posibilitatea unei concurențe uh, pe piață în ce privește aceste servicii. Comisia a solicitat să se respecte toate obligațiile pentru cei care uh, exercită asemenea servicii publice să-și uh, reglementeze problemele legate de prețuri. Există uh, o marjă de manevră destul de uh, redusă pentru Comisie să acționeze aici conform articolului 3 din regulamentul 35 din anul 1992 având în vedere respectarea responsabilitățile statului care asigură serviciile maritime de transport. Iar în ce privește regulile referitoare la uh, acest domeniu, uh, autoritățile grece, grecești au emis un decret prezidențial care a fost actualizat și care, într-adevăr, poate fi considerat că ar limita într-o manieră excesivă libertatea operatorilor pe piață. Noi suntem în continuare în negocieri cu autoritățile grecești în ce privește legislația care solicită operatorilor de a, a furniza aceste servicii de-a lungul întregului an în cadrul Uh, unei rețele indicative care deja a fost uh, configurată. Uh, pour conclure, la Comisia recherche... Comisia caută o soluție care să permită respectarea regulilor comunitare și care să permită un serviciu minimal de calitate pentru ca uh, să fie garantate cerințele comunității în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și uh, să nu vă închideți microfonul pentru că următoarele cinci petiții care se referă la aspecte legate de fiscalitate. Este vorba despre petiții la care petiționarii nu sunt prezenți uh, și care țin de resortul dumneavoastră ne-am gândit să vă dăm dumneavoastră cuvântul, să ne spuneți punctul de vedere. Mulțumesc foarte mult. În ce privește aceste petiții privind taxele de plecare din Malta, există cinci petiții în legătură cu aceste aspecte. Această taxă se numește un impozit pentru servicii uh, la pasager, dar a fost uh, desfințat uh, această formulă. În noiembrie 2008 a început sezonul de iarnă oficial, ca atare Comisia a încheiat acest caz de infringement pe 27 noiembrie 2008. Ca atare, taxele au fost uh, desfințate și toate plângerile primite în Parlamentul European pot fi închise. Deocamdată, Comisia nu a primit niciun fel de plângere în ce privește modul de transport maritim. Apoi, în ce privește taxa de părăsire a teritoriului, aceasta este plătită de cei care părăsesc Malta folosind transport maritim, dar uh, vrem să anchetăm mai mult pentru a vedea exact care este situația. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președintă. Domnul David Law, aș vrea să spun comisiei că pe 27 noiembrie 2008 a fost abandonată procedura uh, din fața Curții de Justiție și mi se pare nesatisfăcător faptul că suntem informați practic cu un an întârziere. Deci rugăm Comisia să ne informeze cât mai repede cu putință atunci când asemenea cazuri strâns legate de petiții primite de noi Uh, sunt uh, abandonate asemenea urmăriri în fața Curții Europene de Justiție. Mulțumesc! Noi ne plângem că Comisia de Petiție are foarte multe de făcut, că durează mult înainte să dăm un răspuns petiționarilor și ar fi foarte bine dacă Comisia uh, colaborează în mod inteligent cu noi astfel încât să putem să închidem petițiile mai devreme. Gruni Mulțumesc, doamnă Gruni. Da, suntem cu toții de acord cu asta. În ce privește petițiile deschise, mai avem o petiție de violare a Uh, drepturilor, din uh, Carta Drepturilor Fundamentale și atunci vreau să rog din nou reprezentanta Comisiei să ne spună ce are de uh, făcut ca și comentarii asupra acestui subiect. Vă mulțumesc! Această petiție trimisă de doamna Müller, care a trăit în Grecia în ultimii 20 de ani, și după ce s-a căsătorit cu un cetățean de naționalitate greacă, au hotărât să facă o achiziție imobiliară în Grecia. Dreptul imobiliar din Grecia prevede un transfer de impozite, dar există și o posibilitate de scutire de această taxă în cazul în care uh, achiziționarul este rezident grecesc. Însă, din nefericire pentru petiționară, se cerea în plus îndeplinirea unei alte condiții și anume ca ea să fi muncit cel puțin un an în Grecia înainte de a fi achiziționat uh, acea proprietate imobiliară ca să poată să îndeplinească criteriile pentru a fi scutite de această uh, taxă pentru transferul titlului de proprietate. Însă ei uh, fusese în concediu fără plată și, prin urmare, nu a putut îndeplini acest criteriu. Comisia a întrebat uh, Grecia uh, care era baza juridică a acestor criterii și ni s-a spus care era legea, dar Comisia a analizat această lege și a considerat că cerințele autorităților grecești nu uh, decurg din aplicarea legii însăși. și petiționarea n-au putut să trimită comisiei suficiente dovezi astfel încât comisia să poată să lanseze această procedură de nerespectare a dreptului comunitar în fața Curții de Justiție. Din păcate, comisia nu poate, nici nu are dreptul să se amestece în procedurile administrative dintr-un stat membru. Noi nu putem decât să inițiem această procedură în fața Curții Europene de Justiție. Însă, cum în acest caz uh, condițiile nu erau îndeplinite, nu am putut să, să lansăm această procedură și am informat petiționara în luna decembrie anului 2008 în acest sens. Încă o observație pe care putem să o facem, legea în chestiune dar uh, alte aspecte însă uh, fac obiectul unei alte proceduri de uh, încălcare a dreptului comunitar, vorba despre acțiunea în justiție uh, 139 din 2007 și ultima oară când am informat Comisia de Petiții în această privință, am spus că această procedură era în faza obținerii raționamentului justificat, dar între timp lucrurile au evoluat și luna mai a anului în curs am ajuns în faza în care efectiv s-a lansat, uh, am făcut depus plângere în fața Curții Europene de Justiție, iar Aspectele din această lege pe care noi le atacăm sunt următoarele. Mai întâi, faptul că pentru a beneficia această scutire de taxă se cere ca persoana să fie rezident permanent, dar noi cerem ca această scutire să se aplice și persoanelor care trăiesc în străinătate și care cumpără o proprietate în Grecia pentru că au intenția să se stabilească în această țară. Pentru că asta decurge din uh, uh cerințele cu privire la libera circulație în Europa. Și, de asemenea, uh, uh, asta ar permite uh, cetățenilor greci care trăiesc în străinătate și cumpără case în țara lor de origine să fie scutiți de această taxă. Pentru că nu e normal să se facă o diferență de tratament între cetățenii greci și, și uh, cetățenii de alte uh, naționalități și mai ales cetățenii străini care uh, sunt rezidenți în Grecia. Mulțumesc! pentru aceste informații. Astfel, am ajuns la sfârșitul reuniunii noastre. Eu sunt mulțumit de cele ce s-au spus, dar m-am împiedicat în text uh, de uh, următoarele. Comisia nu a putut să dovedească că a fost vorba despre o practică în a refuza această scutire de taxă în relațiile cu un stat membru. De aceea Comisia se uh, distanțează de uh, ideea de a declanșa o procedură de încălcare a dreptului comunitar. Deci, uh, petentul a sugerat că s-ar putea să mai existe și alte încălcări. Eu aș întreba Comisia acum ce se întâmplă dacă aici s-a greșit într-un caz individual pe petent îl interesează prea puțin dacă este vorba de o încălcare într-o situație particulară sau dacă este vorba de încălcarea drepturilor mai multora. Să spun mai simplu spus, dacă e doar o sing- un caz singular, a avut ghinion. Nu cred că putem interpreta lucrurile astfel. Dacă încerc să vă răspund în germană. Când se întâmplă ca drepturile unei persoane individuale să fie încălcate de către un organ administrativ, atunci eh, Comisia nu se eh, bucură de mijloace juridice pentru a acționa, pentru că singura competență a Comisiei este, se bazează pe articolul 226 tratatului eh, referitor la modalitățile sau toate situațiile de încălcare a legislației. Aici este vorba despre o excepție, este vorba despre proiectul pilot al Uniunii Europene. Cred că până acum 15 state membre participă la el și când avem o plângere ca aceasta, atunci noi trebuie să o transmitem mai departe organului competent din respectivul stat membru. Iar statul membru trebuie să ne răspundă nouă și petiționarului în termen de 10 săptămâni în legătură cu modul în care interpretează situația și intenționează să procedeze pentru ca să se înlăture această încălcare a unor drepturi. Problema în acest caz a fost că Grecia încă nu face parte din acest proiect și de aceea noi nu am putut opera și cu acest instrument. Bine. Mulțumesc foarte mult. La punctele B după cum vedeți din documentul aflat în fața dumneavoastră, există petiția căror închidere este propusă, deci nu trebuie să vorbim despre ele. A mai rămas uh, o singură, o întrebare pe care trebuie să o formulez în legătură cu asta. Există dubii în legătură cu închiderea acestor petiții. Este cineva care dorește să le redeschidă, pentru că altfel le vom considera încheiate. Mulțumesc, doamnă președintă. Este vorba despre petiția 41 se referă la ceva foarte important și anume la situația copiilor cu handicap și care sunt și abandonați în Bulgaria. Anul trecut, în fosta legislatură, a existat un film pe care BBC 4 l-a realizat într-un asemenea cămin din Bulgaria. Nu doar pentru că eu vin din Bulgaria, ci și pentru faptul că m-am ocupat foarte mult de această problemă. Aș dori să uh, pun în discuție această problemă. Întrebarea pe, răspunsul pe care l-am primit din partea Comisiei este suficientă eu totuși insist ca această petiție să nu fie considerată ca fiind încheiată, astfel ca noi anul viitor să putem solicita o inspecție din partea Comisiei Europene care să se desfășoare în colaborare cu autoritățile bulgărești pentru a vedea dacă această problemă s-a rezolvat. Din păcate, acest subiect uh, s-a bucurat de o campanie de presă în Uniunea Europeană, există și manifestări aici în Parlament și dacă mai este cineva interesat de această problemă, noi putem să furnizăm informații suplimentare. Eu insist ca această petiție să nu fie încheiată deocamdată, să monitorizăm în continuare situația. Mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr am văzut și noi uh, documentare șocante în legătură cu această situație, nu doar în legătură cu Bulgaria, dar și cu alte state. Care este procedura de urmat? Întreb secretariatul. Fiecare membru are dreptul să propună ca o petiție să nu fie încheiată. Din moment ce s-a făcut această propunere de către doamna Roitova, noi nu vom închide această petiție la fosta legislatură, într-adevăr, noi am făcut o vizită de documentare într-un asemenea cămin, într-un asemenea orfelinat din Bulgaria. Și, dacă doriți, există un raport în tocmai de această delegație. Mulțumesc foarte mult. Deci aceasta va fi procedura căreia îi vom da curs. Deci am ajuns la finalul punctelor de pe ordinea de zi. Declar închisă această ședință. Vă mulțumesc pentru participare. Cred că nu ne-a mai rămas nimic altceva de făcut pentru astăzi.